Le mulțumesc acelora care sunt la Bruxelles. Îi rog să își ocupe locul în sală, să facă liniște pentru a putea începe cu ședința noastră a Comisiei Regii. Dacă sunteți de acord, acceptăm, putem adopta proiectul de ordine de zi de asemenea, dacă există obiecții, putem, uh, sau dacă nu există obiecții, îmi cer scuze, putem adopta um, procesele verbale ale ședințelor de pe 8 aprilie 2020, 20 aprilie, 12 mai și 8 iunie 2020, care v-au fost deja comunicate. Ne-am reunit pentru o ședință importantă, pentru că sunt prevăzute mai multe voturi pentru ziua de astăzi, printre care fondul, votul referitor la fondul pentru o tranziție justă. Votul uh, va avea loc prin intermediul procedurii iVote. Ați primit cu toții instrucțiunile prin e-mail și vă rog să le respectați. Vă reamintesc că votul uh, este rezervat acelor deputați uh, referitor la care grupurile au comunicat că vor fi cei care vor, își vor exercita dreptul de vot. Vă propun deja să trecem la vot în două etape. Votul referitor, uh, voturile referitor la amendamente vor avea loc de la 13 și 15 la 45 și voturile finale de la 15, ori și, 15 și 15 până la 45. Secretariatul vă va informa referitor la rezultatul votului prin e-mail. Fiecare membru a primit deja un buletin de vot. În urma votului de probă, secretariatul mă, rogă, mă roagă să scot în evidență următorul uh, lucru, și anume că fiecare deputat nu poate vota decât o dată. Puteți reface votul în cadrul sistemului iVote doar dacă ați făcut o greșeală referitor la primul vot. În al doilea rând, este absolut imperativ ca fiecare deputat să trimită buletinul propriu de vot și în format PDF semnat de pe propria adresă de e-mail pe adresa secretariatului înainte de închiderea primului vot, 14 ore 14.45 în caz contrar, votul nu va fi uh, valabil, nu va putea fi înregistrat și nu va putea fi uh, nu se va putea verifica car autenticitatea. Trecem acum la votul referitor la tranziția justă. După cum știți, este unul din dosarele cele mai importante pentru Comisia noastră regi și pentru Parlamentul European la acest început de legislatură. Salut uh, căldur, salut călduros pe raportor, domnul Manolis Kefaloianis și mulțumesc pentru efortul depus, pentru munca realizată. Doresc să amintesc de asemenea, de asemenea și raportorii din umbră, Pedro Marteș, Andrei Noctec, Francesca Donato, Nicnaș Nicas, Rafaele Fito și Martina Michels, care au lucrat săptămâni bune pentru a putea ajunge la un uh, compromis referitor la principalele puncte ale propunerii de astăzi. Împreună cu amendamentele depuse la regii și avizele din celelalte comisii, s-a ajuns la aproape 1500 de amendamente. Acestea au fost uh, procesate și vreau de asemenea să salut personalul Comisiei Regii și să-l felicit pentru munca importantă realizată. Vreau de asemenea să salut și personal grupurilor uh, politice. Domnul raportor, domnul Gefaloianis, este prezent la Bruxelles. Îi dau cuvântul de îndată pentru o intervenție succintă. Vă rog, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că, pe ansamblu, putem spune că am reușit să finalizăm cu succes un dosar dificil. După cum știm cu toții, Fondul pentru o tranziție justă reprezintă prima inițiativă legislativă din Pactul Ecologic European, o inițiativă de 3 trilioane de, de 1 trilion de euro pentru a atinge neutralitatea climatică a Uniunii Europene până în 2050. Dacă adăugăm la acest fond, fondul pentru o tranziție justă, adăugăm și InvestEU și fondul pentru Banca Europeană de Investiție, mecanismul pentru o tranziție justă poate ajunge la 150 de miliarde de euro. Parlamentul European se află în avangarda punerii în aplicare a Pactului Ecologic European și Acordului de la Paris, adoptând o tranziție justă și verde care să nu lase pe nimeni în urmă, după cum spuneam de la bine început. Aș dori să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, din toate grupurile politice, după cum uh, deja aminteați mai devreme, domnule președinte. Raportorii pentru avizele din celelalte comisii, Acestora vreau să le mulțumesc pentru sprijinul lor constructiv pe care mi l-au oferit și pentru efortul lor în ansamblu. Vreau de asemenea să mulțumesc consilierilor politice din partea tuturor grupurilor politice pentru ajutorul și cooperarea din partea lor. Vreau de asemenea să îmi exprim mulțumirea față de secretariatul Comisiei Regii care și-a sacrificat uh, timpul, sfârșitul de săptămână adesea, pentru a ne ajuta. Vreau să-i mulțumesc echipei mele, consilierilor mei, asistenților mei acreditați, consilierilor politice care au condus discuțiile tehnice, cât și raportorului nostru de la PPE, Andrei Novakov și echipei dumnealui. Mulțumesc foarte mult, cred că am reușit să avem un dosar de care putem fi mândri cu toții. Mulțumesc foarte mult! Sunt de acord cu dumneavoastră. Numărul de amendamente prezentat reflectă cât se poate de clar uh, că există o procedură colegislativă vivace și faptul că comisia noastră a adus o plus valoare importantă la acest text. Votul e în curs, îi informez pe jurnaliști că li se va comunica rezultatul votului de către comisia noastră în cursul după amiezii. Cel de-al doilea vot al zilei de astăzi se referă la avizul doamnei Rus referitor la legislația europeană în domeniul climei. E vorba de crearea unui cadru care să-i permită Uniunii să atingă neutralitatea climatică. Un uh, obiectiv important uh, pentru că acest obiectiv e menit să consolideze încrederea întreprinderilor, angajaților, a, a investitorilor și consumatorilor față de angajamentul Uniunii Europene. Știm cu toții că Teritoriile și regiunile joacă un rol important în atingerea acestui obiectiv. Iată de ce acesta vizie este deosebit de important pentru comisia noastră. Au fost uh, negociate 16 amendamente de compromis o felicit pe doamna raportor pentru munca realizată, cât și pe raportorii din umbră. Doamna e alături de noi, în sală la Bruxelles, și îi dau cuvântul de îndată. Câteva cuvinte pentru a mulțumi tuturor grupurilor pentru colaborarea din partea lor și pentru munca pe care am realizat-o împreună. E vorba de o sarcină care nu era deloc ușor la început, pentru că Regi va fi prima comisie care își va vota avizul referitor la legislația climatică. Este important să arătăm uh, un răspuns unanim din partea Regii și să arătăm de asemenea poziția coerentă și unanimă a Parlamentului. Să votăm pentru toate amendamentele de compromis. În ceea ce privește textul, punctul cel mai important reprezintă, bineînțeles, neutralitatea climatică în Uniunea Europeană măsura în care se poate cel târziu în 2050, reducerea emisiilor la un zero net de acum până la acea dată, atât la nivel european, cât uh, și la nivel național, reducerea emisiilor de la 50 la, la 55% față de nivelul din 1990. Uh, am analizat din punct de vedere climatic toate politicile statelor membre, am scos în evidență nevoia de a elimina combustibilii fosili, obiectivul de a reduce creșterea temperaturii la 1,5 grade, principiul poluatorul plătește. Credem de asemenea că trebuie să se consolideze principiul parteneriatului și participării sectorului public. Cred că principiile parteneriatelor trebuie aliniate la fondul structural de investiții, ținând cont de principii de neutralitate climatică. De asemenea, e important să ținem cont de nevoia de a implica cetățenii și actorii implicați ai Uniunii. Am inclus și alte elemente importante, precum biodiversitatea, pădurile, societatea civilă și importanța unei abordări regionale, importante pentru noi, pentru a asigura o tranziție justă, socială, echitabilă și, în acest fel, să putem uh, corecta dezechilibrele generale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Ultimul vot uh, din această zi se referă la raportul um, Anului European al Căilor Ferate 2021. După cum știți, Comisia Europeană propună ca anul 2021 să fie anul european al căilor ferate pentru a promova căile ferate drept mijloc de transport durabil, inovator și sigur. În acest an se vor organiza evenimente pentru a promova la nivel național, regional și local căile ferate și nenumărate inițiative. În um, acest an al căilor ferate este unul din cele mai importante um, este unul din cele, cei mai importanți ani, având în vedere um, că asigură continuitatea cu rapoarte anterioare importante. Căile ferate joacă un rol crucial în tranziția ecologică, iată de ce este important să revitalizăm căile ferate peste tot în Europa. La acest raport au fost prezentate 132 amendamente, S-au propus 22 de amendamente de compromis de către raportoare și au fost acceptate de grupurile politice. O felicit călduros pe colega mea Martina Michels pentru efortul și munca realizată, cât și raportorii, cât și pe raportorii din umbră. Draga noastră colegă Martina Michels, se alături de noi conectată de la distanță și îi dau de îndată cuvântul pentru o scurtă intervenție. Martina, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, vreau să le mulțumesc acelora care au lucrat activ la acest aviz atât de important, atât de la Secretariatul Regii, cât și um, din toată echipa noastră, pentru că Având în vedere condițiile, în contextul coronavirus a fost destul de complicat uh, să prezentăm acest aviz în ceea ce privește uh, anul european al uh, căilor ferate, promovăm reintroducerea trenurilor nocturne, legăturilor transnaționale. Am scos în evidență efectul pozitiv pe care îl are traficul uh, feroviar asupra coeziunii sociale, teritoriale, expresiilor culturale. Iată de ce cred eu că transmitem un mesaj important opiniei publice și vă mulțumesc, le mulțumesc explicit tuturor acelora care și-au dus aportul la această reușită. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor! În urma votului din această dupămează comisia noastră uh, capătă o nuanță foarte verde și arătăm în acest fel cât se poate de clar că politica de coeziune contribuie, poate mai mult ca orice altă politică, la obiectivele noului pact ecologic european. Și repet acest lucru în ultima perioadă de programare, atât în ceea ce privește obiectivele de mediu cât și de climă, am reușit să mobilizăm peste 120 de miliarde, aproape 130 de miliarde pentru mediul înconjurător și climă. Lupta împotriva schimbărilor climatice, cât și tranziția energetică, nu se pot realiza, nu se pot duce la bun sfârșit fără teritorii, fără orașe, fără marile orașe, fără regiuni. Iată de ce sunt de importanță crucială și voturile din această după-amiază reflectă acest lucru. Trecem acum la punctul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul 2021. 2021, după cum bine știți, va fi primul an din perioada acoperită de noul cadru financiar multianual pentru 2021-2027. Nu știm deocamdată care va fi structura precisă, nici conținutul viitorului CFM. De asemenea, având în vedere întârzierea în ce privește adoptarea CFM, a făcut ca întreaga procedură bugetară să sufere și ea o întârziere la rândul său. Comisia și-a adoptat proiectul de buget pentru 2021 pe 24 iunie prima lectură a Consiliului nu va fi adoptată, după cum bine știți, înainte de jumătatea lunii iulie sau finele acestei luni, cel mai devreme. Am uh, desemnat-o pe colega Mojanovska de la grupul ECR drept raportor. Din păcate nu poate fi astăzi alături de noi și a cerut scuze pentru a-și prezenta avizul, însă acesta este disponibil uh, pe internet în documentele pe care le-ați primit în vederea ședinței. Profit de această ocazie pentru a scoate în evidență faptul că raportorul ar putea propune amendamente la proiect propriul proiect de aviz, având în vedere posibilitatea unui acord la Consiliu referitor la viitorul CFM, dacă acest acord s-ar realiza în iulie. Din motive tehnice, așadar, traducerea proiectului uh, de buget în toate limbile Uniunii Europene, nu se vor putea prezenta amendamente înainte de finele lunii iulie. Secretariatul vă va trimite tuturora un e-mail la finele acestei luni pentru a vă reaminti procedura și termenul limită pentru amendamente este stabilit pentru marți, 1 septembrie, orele 12. Așadar, marți, 1 septembrie, orele 12. Chiar dacă doamna raportor nu este astăzi alături de noi, aș da totuși cuvântul raportorilor din umbră, dacă doresc să intervină. Începem cu raportorul din partea grupului PP, Stelios Kimpuropoulos. Vă rog, aveți cuvântul. Ia, nu poursuivons dans l'ordre. Trecem mai departe. Eric Bergvist, din partea grupului socialiștilor, aveți cuvântul. Eric Bergvist. Mr. Bergquist, please press your speak button. No, I pressed my speak button. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc foarte mult colegilor pentru efort. Și cred că va fi o contribuție foarte importantă la uh, proiectul de buget. Ceea ce cred că este important, desigur, este să menționăm pactul ecologic în acest raport și, de asemenea, să mai subliniem și alte priorități importante, cum ar fi digitalizarea și, desigur, coeziunea teritorială, socială și economică, o dimensiune care trebuie să fie subliniată cu putere. În rest, mulțumesc foarte mult colegilor pentru această soluție de compromis foarte bună. Mulțumesc foarte mult Mauri Pekainen din partea grupului Renew acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu raportorului pentru munca de foarte bună calitate pe care a depus-o. Proiectul de aviz uh, se bucură de sprijinul meu în cea mai mare măsură, însă aș avea și câteva observații foarte succinte. în legătură cu importanța flexibilității politicii de coeziune. Pentru a răspunde respectiv și crizei COVID. Cred că flexibilitatea trebuie să vizeze doar perioada redresării. Însă, potrivit acestui raport, ea s-ar întinde pe durata celor șapte ani. Politica de coeziune se bazează pe solidaritate, iar obiectivul său final este acela de a reduce discrepanțele, disparitățile economice și sociale între și în interiorul statelor membre. Sper, așadar, că, ar că vom putea pune accentul pe faptul că nu numai eforturile de reducere a disparităților dintre statele membre sunt importante, ci și cele din interiorul acestora. Potrivit multor statistici, se poate vedea foarte ușor și foarte clar că nu întotdeauna disparitățile dintre stat, din interiorul pardon, al statelor membre au fost uh, soluționate așa cum ne-am fi dorit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, uh, dragă Mauri Pecarinen. Și acum Francesca Donato, din partea EID. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Aș vrea și eu să îi mulțumesc uh, raportoarei pentru activitatea de foarte bună calitate pe care a desfășurat-o am susținut propunerea inițială a raportoarei uh, și spiritul acesteia, desigur. Domnul președinte intervine și întrerupe. Ne cerem scuze, nu vedem imagine, vedem numai, auzim doar sunetul. Dacă se poate să apăsați pe butonul corespunzător. nu reușesc să pornesc imaginea. Uh, e o problemă, cred, cu dispozitivul meu. Dacă vorbesc în limba engleză, e în regulă? Okay, uh, well, I just, uh, just to say... Voiam să spun doar că susțin, grupul IDE susține versiunea inițială a acestui proiect și vom aștepta să vedem cum arată noile amendamente pe care noul raportor sau noile amendamente pe care raportorul le va include în acest uh, proiect și abia după ce le vom vedea ne vom exprima punctul de vedere. Prin urmare, la viitoarea ședință o să spunem mai multe despre poziția noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea verzilor, doamna Monica Vana. Mă vedeți, mă auziți? Bună ziua! Perfect! Vă mulțumesc pentru această primă formulă a avizului. A fost trimisă către uh, raportorii în umbră, așa cum spuneați, pe bună dreptate, domnule președinte. Dar propunerile noastre nu au fost incluse în, ultima versiune. Vrem să combatem uh, schimbările climatice, susținem uh, acordurile de, de la Paris, vrem să uh, revenim la biodiversitate, să abordăm problema pierderii de biodiversitate și așa mai departe. E bine că aceste lucruri au fost incluse în proiect. Apropo de cele, cei 10% uh, fonduri uh, destinate recuperării biodiversității și combaterii combustibililor fosili, Securitatea și gestionarea migrației au fost trecute printre prioritățile Uniunii Europene și vrem, desigur, să punem accentul pe uh, raționalizarea și introducerea în toate propunerile politice ale Uniunii Europene a dimensiunii de gen. Și ca ultimă observație, voiam să menționez importanța caracterului temporar al flexibilității și uh, simplificării, al, al măsurilor acestora. Apoi vrem să revenim la regulile normale și la o abordare strategică cu privire la politica de coeziune potrivit standardelor și normelor în materie, deci vrem să revenim la normalitate cât mai curând după perioada de criză. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragă Monica, și acum Dimitris Papadimulis pentru GUE. Mulțumesc! foarte mult, domnule președinte. Activitatea desfășurată de raportor până în prezent este o bază foarte bună de pornire, însă cred că e loc de mai bine. Și sunt perfect de acord cu cele spuse de raportorul din umbră din partea verzilor. În acest sens și noi vom înainta amendamente și aș vrea să mai adaug un lucru, și anume că acum câteva zile s-a adoptat cu o foarte amplă majoritate în plen. S-au adoptat așadar orientări pentru bugetul 2021. Cred așadar că în calitate de comisie care se ocupă de politica regională, în acest aviz ar trebui să oglindim aceste priorități pe care le-am adoptat cu toții în plen. Pentru că bugetul anului 2021 este un buget extrem de important, fiind primul buget din uh, perioada financiară următoare. Ca tare, se cuvine, după părerea mea, să apărăm cât mai ferm în acest prim an al perioadei uh, orice fel de măsuri menite să atenueze criza climatică. Vrem de asemenea să subliniem coeziunea regională și teritorială, iar această politică în mod cert nu trebuie slăbită. Referitor la CFM, din păcate politica Comisiei duce la o reducere a finanțării politicii de coeziune. Comisia Europeană în 2018 introdusese deja o serie întreagă de tăieri la acest capitol. Așadar, această politică a fost folosită ca sursă de investiții pentru alte proiecte. Vom înainta așadar, în acest sens, o serie de amendamente pentru a consolida uh, politica de coeziune, întrucât ea este extrem de importantă pentru perioada următoare, comunitățile noastre, societatea va fi extrem de afectată de șomaj și posibil de o uh, recesiune puternică, de aceea politica de coeziune în acest context va fi cu atât mai importantă. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi. Așadar, termenul pentru depunerea amendamentelor este stabilit pentru marți 1 septembrie la orele prânzului, ora 12. Așadar, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, la care vom avea o discuție cu Comisia Europeană referitor la punerea în aplicare a inițiativei CRI 1, CRI 2 cu privire la uh, inițiativa de investiție a Uniunii Europene ca reacție la coronavirus. Știți că s-au adoptat uh, în regim de urgență o serie de acte CRI 1, CRI 2 în perioada martie-mai. Modificările respective au permis mobilizarea unor fonduri pentru a răspunde necesităților din sistemul de sănătate și pentru a ajuta lucrătorii să răspundă la uh, situația excepțională provocată de criza coronavirus. Și înainte de vacanța de vară, am vrut foarte mult să invit Comisia Europeană să ne prezinte un bilanț de etapă cu privire la punerea în aplicare în statele membre și în regiuni a acestei uh, inițiative, cu atât mai mult cu cât ne pregătim să desfășurăm o, o lucrare, o activitate destul de importantă cu privire la React UE. Ne-am angajat să monitorizăm în permanență situația. Iată, avem astăzi ocazia să facem un prim bilanț de etapă și după vacanța de vară vom invita din nou Comisia Europeană pentru a ne prezenta bilanțul pentru perioada următoare. Așadar, în discuția din această după-amiază, cred că este de foarte mare importanță să ne formulăm o imagine cât mai clară a problemelor întâmpinate la nivel regional în uh, punerea în aplicare a instrumentului CRI 1 și CRI 2. În Franța, de exemplu, mi-au parvenit o serie întreagă de inform- informații din partea reprezentanților executivului cu privire la dificultățile întâmpinate pentru a mobiliza aceste fonduri, cu toate că noi să în regim de urgență, tocmai pentru ca ele să fie disponibile în regim de urgență și să poată răspunde nevoilor care sunt așadar uh, ideile Comisiei Europene în acest sens? Cum arată bilanțul pe care l-ar putea întocmi aceasta? Și aș vrea să știu dacă există informații de pe teren pentru că mie mi-au parvenit o serie întreagă de informații și vor fi și întrebări care ne tot parvin de pe teren și pe care le vom transmite comisiei în legătură cu gestionarea CRI 1 și CRI 2. Îi dau cuvântul doamnei Cadri Ustal din partea uh, DG Regio, mulțumindu-i anticipat foarte mult pentru uh, prezentare. Și apoi voi deschide, și deschid de fapt chiar acum, lista înscrierilor la cuvânt. Sigur, nu voi putea să dau cuvântul fiecărui, fiecăruia dintre cei care vor dori să intervine dacă solicitările vor fi foarte numeroase, însă o voi face în ordinea în care ne vor parveni. Așadar, există în sală persoane care doresc să intervină? Sau poate cel mai potrivit ar fi să-i dăm întâi cuvântul uh, comisiei și abia apoi să deschidem efectiv dezbaterea. Aveți cuvântul, doamnă. Îi dau cuvântul, repre cuvântul reprezentantului Comisiei din partea DG Regio. Doamna Ustal, dacă sunteți conectată la sistem, Între timp, le mulțumesc uh, deja celor care doresc să intervină în dezbatere, rugându-i să își transmită solicitările către secretariat. Cei care sunt în sală o pot face ridicând cartonașul, cei care sunt în legătură cu noi prin internet o pot face prin intermediul sistemului. Aș vrea să știu dacă DG Regio este în legătură cu noi. Se pare că este absentă persoana care reprezintă DG Regio. J'espère vraiment que nous pourrons avoir la connexion avec les Sper din toată inima că vom reuși să stabilim legătura cu funcționarul Comisiei Europene care trebuia să intervină în această după-amiază, pentru că avem în mod real nevoie de date cât mai precise cu privire la modul în care s-au pus în aplicare aceste noi reglementări. Cum spuneam, în Franța, de exemplu, deși noi aici în Parlamentul European făcuserăm tot ce am putut pentru ca aceste reglementări să fie adoptate cât mai rapid, multe dintre fonduri nu au putut fi mobilizate în practică. Bun. Persoana din partea comisiei este în legătură cu noi, dacă da, are cuvântul. Doamna Cadri Ustal. I hope you can hear me. Sper că mă puteți auzi. Nu știu dacă mă puteți și vedea vă auzim. E, e deja ceva, e mai mult decât nimic. Ne cerem scuze pentru uh, problemele tehnice. Din păcate, uneori legătura <laughs> nu se poate face, asta nu, stă, nu ține de mine. Sunt chestiuni tehnice. Mulțumesc încă o dată foarte mult și o să vă fac o scurtă prezentare a modului în care statele membre au absorbit uh, flexibilitatea pusă la dispoziție prin instrumente uh, legate de amendamentele legislative care au fost adoptate cu o viteză incredibilă. ce putem vedea, și nu știu cine exact se ocupă de uh, gestionarea slide-urilor, dar aș vrea să se prezinte pe ecran slide-ul 1, avem informații din partea statelor membre că aproape toate statele membre își doresc să folosească cel puțin unul, dacă nu, așa cum se întâmplă în cazul majorității, mai multe elemente ale flexibilității CRI 1, CRI 2, introduse prin noua legislație. Dispunem de informații legate de fondul de coeziune aici la uh, DG Regio și am constatat că toate planurile care sunt în discuție de către uh, statele membre și către, de către unitățile geografice din cadrul Comisiei ne arată că peste 60 de unități au sosit deja și 60 uh, de solicitări au sosit deja. Ne așteptăm ca pe durata verii și a toamnei să ne parvină mult mai multe. Cam două treimi au sosit uh, sub forma unor amendamente care necesită o decizie a Comisiei am adoptat până în prezent 12 dintre acestea. Am încercat să ne accelerăm cât am putut procesele interne la nivelul comisiei pentru a le putea adopta cât mai rapid. Pe slide-ul următor, în legătură cu margi, marjele bugetare, se vede că statele membre sunt într-o situație destul de diferită în legătură cu modul, cu, în legătură cu volumul fondurilor disponibile pentru a face față presiunilor legate de criză. Știți probabil că ne aflăm la sfârșitul perioadei de programare și, în medie, 85% din fonduri au fost angajate încă de la sfârșitul anului trecut pentru o serie întreagă de proiecte. Există o, uh, o paletă destul de largă, une, unele programe au uh, deja angajat uh, aproape 100% din finanțare, deși văd că pe ecrane nu vedeți deocamdată, numai o clipă să încerc să rezolv această problemă. Um, sorry, I don't know what... Îmi pare rău, nu știam uh, cum se va uh, desfășura partajarea slide-urilor din prezentarea mea. Credeam că secretariatul din comisie se va ocupa de asta, Domnul președinte intervine. Se pare că pozițiile noastre nu sunt foarte... Eh, se, poate, se pare că pozițiile geografice dintre <laughs> Parlament și Comisie nu sunt foarte depărtate. Mi se pare curios că atunci când se știe din timp că se organizează o dezbatere cu reprezentanții Comisiei, aceștia refuză să se prezinte în Parlamentul European. Iată câte probleme sunt legate de această conexiune care sunt cauzate de proasta dumneavoastră conexiune de la Comisie și nu de servicii serviciile Parlamentului. Este regretabil acest fapt și în felul acesta nu putem continua. Ne pare foarte rău. O să vă dăm cuvântul la o dată ulterioară pentru a continua prezentarea, prezentarea însă vrem să vă invităm să rămâneți alături de noi în conexiune, pentru că există colegi care doresc să vă adreseze întrebări. Și o să-i dau chiar acum cuvântul primei, uh, primului coleg care dorea să intervină. Yes, uh, merci, merci, President. Thank you very much. And uh, of course, I. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Firește ca și raportor pentru CFM, am câteva întrebări pentru că tot ceea ce se gândește acum pentru o reacție temporară sau o soluție temporară uh, E important din perspectiva modului în care această soluție va fi tratată de către statele membre. Avem nevoie de informații din partea Comisiei Europene în legătură cu, uh, cu modul în care își asumă concret statele membre uh, preluarea unui astfel de uh, măsuri. Trebuie să vedem ce crede astăzi Comisia în legătură cu pașii viitori de urmat. Oare se ține cont de prima uh, experiență pe care o avem? Unde vom ajunge în viitorul apropiat? Pentru că Firește, Comisia Regii va uh, lucra la uh, regulamente, însă și noul fond de nouă generație a trebui să fie uh, canalizat prin uh, cadrul financiar multianual. Asta înseamnă că va trebui să există o completare la uh, politica de coeziune. Deci prima mea întrebare este, uh, se ține cont uh, de scurta experiență prezentă? Credeți că aceste măsuri ar trebui uh, um, păstrate uh, pentru un an, doi sau trei din următoarea perspectivă? Ce credeți de pe urma experienței de uh, uh, astăzi? Care sunt aspectele esențiale și care sunt cele mai puțin importante? Și apoi, în al doilea rând, dacă va exista o nouă generație uh, prin intermediul uh, cadrului financiar multianual. Credeți că acest fond uh, va avea sau ar trebui să aibă măsuri uh, speciale care să fie mai uh, flexibile, mult mai flexibile decât cele cu care ne-am obișnuit să lucrăm în trecut? Mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimate coleg. Comisia este încă prezentă? Sper că da. Vă rog să răspundeți precis la această întrebare foarte pertinentă a colegului nostru Albright. Da, E bine, dacă e să analizăm nevoile statelor uh, membre pe care le putem uh, remarca din discuțiile pe care le purtăm cu statele membre, putem vedea că nu există multe fonduri uh, disponibile pentru 2020 Există o nevoie de a face față efectelor uh, crizei, de a putea uh, renaște rezistența uh, sistemelor sanitare. E nevoie să se asigure supraviețuirea companiilor și păstrarea locurilor de muncă, iar acestea par să fie priorități pentru cheltuirea banilor nu doar în raport cu CRI, ci și pe mai departe. Asta pentru a putea vedea cum se organizează totul cu uh, viitoarea perioadă de programare. În ceea ce privește amendamentele CRI, odată ce acestea vor fi uh, Uh, implementate în totalitate, vom putea înțelege exact uh, în ce măsură sunt uh, diferite lucrurile între statele membre și ce anume trebuie făcut acum. Trebuie să înțelegem după aceea care va fi perspectiva și pentru următorii câțiva ani. Însă situația este specifică fiecărui stat în parte. Am putut vedea ce s-a întâmplat cu această situație. Vedem că amendamentele CRI acum vorbesc de nevoi curente, de de exemplu, echipamente de uh, protecție în uh, spitale și abia după aceea uh, vom putea vorbi despre nevoile ulterioare, despre viitoarele oportunități de investiție prin React-EU și așa mai departe. Mulțumim pentru o nouă intervenție. Dau acum cuvântul Uh, colegului nostru uh, Andrei Novakov. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. La început aș dori să susțin cele spuse de președintele nostru. Văd că aici în sală sunt colegi care au zburat mai mult de 2000 de kilometri prin Europa ca să ajungă aici. Prin urmare, nu cred că este chiar așa de greu să traversezi un bulevard ca să te afli aici. Apoi, în ceea ce privește subiectul pe care îl discutăm, pot sublinia faptul că mm, Comisia și-a făcut puțin cam târziu treaba, mai târziu decât mă așteptam, însă e bine că există aceste uh, măsuri uh, împotriva uh, uh COVID, cum uh, React-EU. Însă pot să spun că toate măsurile legate de uh, COVID uh, folosesc uh, fondurile disponibile în acest moment. Uh, există sume disponibile prin Next Generation EU și prin planul de uh, redresare, mai sunt și alte fonduri, precum React EU, așa cum am uh, uh, amintit. Așadar, ne așteptăm ca Consiliul să aibă o soluție sau cel puțin o poziție uh, în baza căreia să putem începe în octombrie dialogurile tripartite. Asta înseamnă că ar fi uh, un miracol să venim cu o soluție înainte de Crăciun. Aș dori să întreb așadar Comisia care este părerea sa în legătură cu propunerea de a avea niște regulamente uh, legate de COVID pentru a um, aproba o eligibilitate retroactivă pentru cheltuirea banilor, pentru că dacă e să așteptăm încă câteva luni pentru a reacționa la criză, va fi prea târziu. Prin urmare, care este poziția Comisiei în legătură cu uh, ideea ca fondurile să financeze cheltuieli pe care le-au făcut în trecut uh, statele uh, membre, firește, legate în totalitate uh, de uh, re- redresarea uh, statelor membre după epidemia de uh, COVID. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, stimate coleg. Continuăm cu intervențiile din partea colegilor, după care vă voi fi recunoscător dacă veți răspunde la toate întrebările adresate. Dau acum cuvântul colegei noastre, Roza Donato. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să adresez următoarea întrebare comisiei. Poate că ea se regăsea în uh, slide-uri. Știe comisia cum și-au reprogramat statele membre și regiunile poate prin uh, mutarea unor fonduri din FSI, în Fondul Social European uh, FSE, și care este procentul din fonduri care a fost cheltuit pentru sistemele de sănătate, în eforturile de combatere a COVID-19, în uh, finanțarea terapiei și a uh, unităților de terapie intensivă. Mulțumesc! Cu... Uh, Mulțumesc! Colegul Gema a solicitat să intervină. Îi dau cuvântul. La proposta de regulament. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de regulament privind coeziunea pe care am adoptat-o în martie și apoi uh, în aprilie este uh, o propunere extrem de pozitivă pentru Europa și aș vrea să subliniez și în fața colegei de la Comisie caracterul său pozitiv. Pentru turism, fondurile structurale, de exemplu, ar putea să, reprezent, să reprezinte un impuls important uh, Uh, cu atât mai mult ar, ar putea acest lucru să se constituie într-o măsură strategică pentru țările cele mai afectate de pandemie. Însă nu pot să nu-mi exprim o serie întreagă de uh, semne de întrebare în propunerea Comisiei și în, în bugetul pentru Erasmus Plus, Europa Creatoare și Fondul de Solidaritate, cele trei propuneri din partea Comisiei, față de ceea ce se propusese uh, Uh, în februarie anul acesta, inclusiv uh, în uh, Consiliu. Uh, avem uh, un miliard și ceva pentru Erasmus Plus, 100 și ceva de milioane pentru Europa Creatoare și 120 de milioane pentru uh, Fondul de Solidaritate. Eu mi-aș dori să existe o mai puternică sinergie între fondurile de coeziune și programele depuse în aplicare la nivel local, mai ales pentru tineri, pentru universități, pentru artiști, ca aceștia să poată folosi resursele europene, să poată beneficia de fonduri fie direct, fie indirect, și să se găsească mm, o modalitate de a evita uh, o birocrație excesivă impusă acestor oameni pentru a putea beneficia de aceste fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Smiclaș are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să aflu din partea comisiei următoarele. Când uh, s-a gândit proiectul uh, CRI, cred că am acționat corect pentru că exista o criză care necesita un răspuns rapid. Acum uh, continuăm uh, acest demers și vreau să înțeleg din partea Digi Regio unde este logica. Vorbim despre 5 miliarde de euro pentru fondul de anul acesta. Dacă da, atunci înțeleg Uh, această situație. Dacă nu, atunci de ce vede uh, Comisia care exista o nevoie ca uh, aceste fonduri regionale să fie vizate sau care este, până la urmă, ideea din spatele React-EU? De ce nu reinst restaurăm măsurile CRI pe care uh, le-am uh, considerat urgente uh, pentru următorii doi ani. Oare n-ar fi mai util, până la urmă, să gestionăm direct impactul economic și impactul structural pe care l-a avut criza COVID? Merci beaucoup. Mulțumesc. Mai există și alte solicitări de intervenție? Nu? Atunci uh, dau cuvântul uh, comisiei, mulțumindu-vă că veți răspunde precis la întrebările care v-au fost adresate. Mulțumesc uh, că mi-ați dat cuvântul. Eu uh, m-aș bucura oricând să mă alătur dumneavoastră în uh, clădirea Parlamentului pentru a depăși orice uh, obstacol tehnic uh, din calea interacțiunii noastre. Deci oricând veți avea nevoie, voi fi gata să fac asta. În ceea ce privește retroactivitatea eligibilității, eu sunt uh, șefă de unitate pentru unitate care ajută unitățile geografice să pună în aplicare legislația. Uh, Um, câteva dintre aceste uh, întrebări s-au referit uh, la uh, React EU, care este o propunere pe care a făcut-o Comisia și care încă nu a fost supusă unui acord, nu a fost publicată. Prin urmare, vom vorbi despre aceste aspecte atunci când legislația va intra în vigoare. În ceea ce privește retroactivitatea eligibilității și uh, React EU, uh, E bine, co- colegiuitorii trebuie să se pună de acord și poate alți colegi din uh, comisie trebuie să comenteze astfel de uh, aspecte. Însă putem uh, vedea că există niște nevoi de investiții uriașe la nivelul statelor membre pentru a putea gestiona efectele acestei crize. Există o evoluție între investițiile imediate care s-au uh, făcut în mijlocul uh, furtunii și pasul următor pentru care s-a propus React EU, adică relansarea, uh, începerea redresării și repararea structurilor după criză pentru ca acestea să se afle pe o poziție mai bună pe viitor. De exemplu, în ceea ce privește sistemul de sănătate, există aici o diferență majoră între reacția imediată și apoi restaurarea uh, unei uh, capacități care a fost distrusă atunci când uh, sectorul de sănătate a fost depășit. De aceea vedem că există aici un rol pentru React EU și de ce nu și pentru viitoarea perioadă de programare. Însă, peste tot ne dorim să vedem că o mare parte din fonduri sunt uh, investite uh, câtă vreme se uh, rețin obiectivele noastre digitale și ecologice. Vrem să se facă mai multe investiții în regiunile care au fost cele mai afectate sau care nu își permit prin resurse proprii să facă toate aceste investiții. Firește, toate aceste elemente trebuie discutate atunci când statele membre vor propune amendamente amendamentele uh, CRI sau uh, amendamente care vor uh, urma. Există o întrebare legată de cât anume se cheltuie acum din politica de coziune pentru sănătate și um, pentru terapie intensivă. Probabil știți cum sunt aranjamentele de raportare în cadrul politicii de coeziune. Acestea ne spun cu destulă întârziere cum stau lucrurile. pentru că prin CRI s-au deschis noi oportunități de uh, investiție. Încurajăm statele membre să introducă și indicatori astfel încât uh, atunci când uh, vom avea uh, de face cu raportarea anul viitor sau peste 10 ani, să avem o viziune mai sistematizată în legătură cu ceea ce s-a făcut și în legătură cu ceea ce s-a cheltuit. Deocamdată lucrăm în baza contactelor noastre zilnice cu statele membre, lucrăm în baza informațiilor pe care ni le furnizează statele membre înainte să înainteze amendamente. Deci nu este foarte ușor să estimăm în acest moment uh, cât anume se cheltuie din politica de uh, coeziune pentru terapie intensivă. În ceea ce privește sectoarele culturale și uh, uh, turistice, firește, ele au fost cele mai afectate. Uh, sunt sectoare care pot deja să fie susținute prin amendamentele uh, CRI și, de asemenea, și prin uh, următoarea fază, următoarea perioadă de programare, prin React EU cu certitudine, acestea sunt uh, sectoare mm, la care trebuie să se gândească cu atenție statele uh, membre atunci când gândesc uh, un anume sprijin sau o anumită redresare. Trebuie să se gândească statele membre cum anume le pot susține mai bine pentru a exista o redresare. Iar acum, ultima întrebare, E bine, aceasta vizează înțelegerea evoluției lucrurilor atunci când trecem de la o criză imediată la recrearea unor capacități. Și asta pentru că statele și regiunile au fost uh, lovite la niveluri diferite. Prin urmare, efectele imediate s-au uh, simțit mai Uh, puternic, mai pregnant în anumite state membre decât în altele. Uh, prin urmare, anumite fonduri s-ar putea epuiza prin CRI, așadar ar fi nevoie de uh, investiții ulterioare prin următoarele posibilități de investiție. Însă, după cum spuneam, situațiile sunt particulare, totul depinde de ce s-a întâmplat în fiecare regiune în parte. Discutăm în bilateral cu aceste regiuni, putem înțelege așadar cum anume pot fi ajustate programele lor pentru pentru uh, a putea să facă față cu bine situației cu care uh, sau uh, se confruntă. Domnul președinte, mai sunt câteva întrebări care se nasc de pe urma răspunsurilor pe care ni le-ați oferit, însă vreau să reamintesc că în această după-amiază vă așteptasem aici pentru a purta această discuție pe care noi o considerăm importantă. Și asta pentru că aici, în Comisie, Regii și în plenul Parlamentului European, uh, uh, posibilitatea de a autoriza, și am făcut-o, uh, un regulament de urgență, și anume CRI. Prin urmare, obiectivul CRI a fost să vină într-o urgență cu răspunsuri urgente. Noi suntem Parlamentul European și suntem astfel garantul unei bune puneri în uh, aplicare a fondurilor. Prin urmare, în acest moment în care ne găsim acum, trebuie să putem avea o viziune legată de modul în care uh, cele 37 de miliarde de euro care au fost uh, uh, autorizate pentru a fi cheltuite pentru sistemele de îngrijire și de sănătate și pentru ajutorarea lucrătorilor și IMM-urilor. Deci trebuie să putem înțelege cum stau lucrurile cu acești bani. Trebuie să avem date precise. Ori, ceea ce ne spuneți dumneavoastră este că, în realitate, de fapt, nu există o urmărire a folosirii uh, banilor, nici date precise legate de um, pune în aplicare a acestor regulamente CRI, ceea ce este foarte uh, problematic, după părerea mea. E o chestiune care uh, necesită răspunsuri, pentru că și noi trebuie să putem să uh, continuăm să oferim niște uh, răspunsuri. Sunt multe uh, regiuni, știu uh, clar că așa stau lucrurile în Franța, aproape și în alte state uh, membre, care consideră că Comisia nu oferă flexibilitatea uh, așteptată pentru o bună uh, utilizare și pentru o utilizare rapidă a uh, fondurilor. Colega noastră, Rosa D'Amato, ne-a vorbit despre problema transferabilității de exemplu, uh, problema Fondului Social European sau transferului anumitor uh, uh, fonduri. De aceea avem nevoie de niște fonduri fiabile. Prin urmare, avem nevoie de o înțelegere a situației regionale în ceea ce privește punerea în aplicare ACRI și în legătură cu repartizarea fondurilor pe sectoare. Dau acum cuvântul colegul nostru Ninaș, care dorea să reintervină. Uh, Mulțumesc foarte mult. Am câteva întrebări, mai degrabă câteva solicitări de clarificare. Am auzit, în primul rând, din uh, circumscripția noastră că s-ar confrunta cu probleme în ceea ce privește programul aferent Fondului Social European, pentru că CRI e menit să se asigure că fondurile pe care le avem pot funcționa, deși nu pot funcționa la ora actuală din cauza coronavirusului. Avem uh, proiecte așadar din uh, Fondul Social European și anumite programe nu pot continua. Dacă, de pildă, desfășori un program social în școli, dar școlile se închid din cauza coronavirusului, nu poți derula pro- acest proiect și nu vrem ca acest proiect să fie oprit aici și ca persoanele implicate să nu mai primească um, de pildă să nu mai primească salariile. Vrem să ne asigurăm că toate aceste programe pot continua să lucreze, mai ales în ce privește Fondul Social European, de, mai mult decât FEDER, poate. În continuare, în ceea ce privește viitorul CRI și viitorul REACT-EU, deocamdată, din câte ne-a spus Comisia, nu avem date referitor la fiecare regiune și referitor la cât de afectată a fost fiecare regiune de COVID-19. Dacă vedem dacă există o corelația între regiunile afectate de COVID-19 și potențialul pentru a folosi CRI. Vedem că în Italia de Nord, de pildă, s-au folosit mai multe fonduri pentru um, a reprograma sau, din potrivă, nu există o tendință în acest sens în Europa. Pentru că dacă acele regiuni cele mai afectate nu folosesc instrumentele pe care uh, le oferim, le punem la dispoziție, ar trebui să ne întrebăm dacă într-adevăr acel instrument este cel mai uh, potrivit. Trebuie să ne întrebăm dacă ce facem e folositor sau, din potrivă, nu face altceva decât să ascundă problema reală. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate coleg. Îi dau cuvântul uh, colegii noastre, Pancova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc Comisiei că e alături de noi și că răspunde la întrebările noastre. Am o întrebare referitor la propunerile inițiale. Ține mai degrabă de faptul uh, că dacă Comisia s-a consultat într-adevăr cu statele membre în elaborarea propunerii, având în vedere că așa statele membre ar fi putut să-și aducă contribuția încă din, uh, de la bun început, ținând cont de faptul că nu prea avem timp la dispoziție și întreprinderile, sectorul economic are nevoie de finanțare acum mai degrabă decât mai târziu, așa că vreau să știu în ce măsură s-a ținut cont de contribuțiile statelor membre în elaborarea acestei propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc, Martina Michels Dorește să ia cuvântul de asemenea? Martina, te rog. Mă auziți? Nu văd nimic deocamdată. Sper însă că mă auziți. Da, totul e în regulă. Vă auzim. Trebuie să vă spun sincer că am putut asculta, am, sunt de acord doar cu intervenția președintelui și a colegului Niclas. Nu prea înțeleg în ce măsură e Comisia în stare să explice felul în care resursele uh, prevăzute sunt folosite pentru a combate consecințele acestei crize? Cum vor fi ele alocate? Cum vor ajunge la destinatari? Mă așteptam să ne spună mai multe despre alocarea geografică a acestor uh, ajutoare, dacă la nivelul întregii Uniunii Europene va exista o, o repartizare oarecum uniformă, echilibrată și care sunt reacțiile pe care le-au primit din regiuni astfel încât acum ar fi în măsură să facă îmbunătățiri sau să poată oferi un sprijin mai țintit, mai eficient. Și urmă, a doua întrebare ar fi dacă se poate întrevede din partea Comisiei care ar fi măsurile de flexibilizare mai bine văzute, pentru că există un uh, efect uh, asociat și asupra celorlalte programe. Dacă nu puteți deocamdată da un răspuns, aș vrea să știu când veți fi în măsură să oferiți în scris un răspuns și să furnizați aceste informații. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Solis a cerut de asemenea cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Întrebările mele se referă de asemenea la monitorizarea acestor fonduri. CRI a presupus o injecție de capital pentru multe regiuni unde era necesară finanțarea, oferind un nivel maxim de flexibilizare, însă această flexibilitate a provocat probleme considerabile pentru autoritățile de gestiune. Adesea au constatat că nu exista suficientă claritate pentru a putea face reprogramarea fondurilor. Așa că aș dori să știu dacă Comisia ia în calcul prezentarea unor uh, orientări, unor uh, îndrumări pentru a nu mai exista această confuzie în uh, viitoarea programare referită la REACT-EU. Aș vrea de asemenea să știu care sunt principalele învățăminte trase din aplicarea acestor fonduri pentru a putea aplica mai bine alte fonduri, precum REACT-EU. Și o altă întrebare ar fi dacă reprogramarea CRI ne poate oferi un indicator referitor la care sunt prioritățile pentru regiuni, care a fost distribuirea tematică de pildă a priorităților, în ce au fost investite aceste fonduri, mai ales de pildă pentru achiziții de alimente, pentru a ajuta IMM-urile. Aș vrea să știu așadar care sunt prioritățile pe care le-au avut regiunile europene. Și în ultimul rând aș vrea să știu dacă s-a respectat principiul parteneriatului și dacă s-a ținut cont de uh, nevoile specifice ale fiecărei regiuni, pentru că, în fond și la urma urmei, autoritățile locale și regionale sunt cele care știu cel mai bine de ce are nevoie fiecare zonă, sunt cele în prima linie în contact cu familiile și cu întreprinderile și aș vrea să știu ce părere au ele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru aceste întrebări foarte punctuale și precise. Rosa D'Amato pentru ultima intervenție. Foarte succint. Înainte de toate, doream să scot în evidență faptul că aceste fonduri eh, care sunt cofinanțate la 100%, așadar este un ajutor nerambursabil, practic, sunt de importanță deosebită, pentru că la ora actuală guvernele cer parlamentelor naționale să se îndatoreze, să amplifice bugetul. Există presiuni pentru a accesa șuri și alte fonduri, deci alte datorii, în timp ce avem aceste fonduri care sunt disponibile, sunt disponibile pentru mai ales regiunile mai puțin dezvoltate, care nu și-au folosit aceste uh, resurse pe care le-au la dispoziție. E fundamental așadar să știm dacă statele membre folosesc aceste fonduri, cum le folosesc pentru a preîntâmpina o îndatorare ulterioară a regiunilor noastre. Înțeleg că poate astăzi e prea devreme, vreme. Iată, poate că nu e neapărat momentul oportun pentru a asculta ce are de spus Comisia, dar vreau să știu dacă statele membre au făcut o reprogramare, folosesc aceste fonduri. De pildă, în Italia, dar și în toate statele membre, puteam să solicităm care a fost transferul între regiuni. Așa că închipuiți-vă dacă într-un stat, regiunile cele mai puțin dezvoltate, cu un PIB scăzut, trebuie să dea bani pentru regiunile mai dezvoltate pentru că COVID a apărut în nord. Și atunci dilema e următoarea. Ce fac? Mor de foame, dar îi ajut pe cetățenii, pe concetățenii mei din nord care mor. Aș vrea să știu dar cum s-au folosit acești bani, React-EU e fundamental, mai ales având în vedere că acum trebuie să facem reprogramări și să facem reprogramări și în vederea CFM 2021-2027. Mulțumesc foarte mult! Cred că tot ce era de spus a fost spus. Așa că îi dau acum cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că diapozitivele pe care le-am trimis vineri nu au fost încărcate și prezentate pentru că răspund la o parte din întrebări. Arată că grupurile vulnerabile uh, se numără printre investițiile cele mai frecvente realizate de statele membre. Același lucru și pentru ocuparea forței de muncă și pentru schemele de plată care vizează DG Ample uh, și Fondul Social European. În ceea ce privește datele de care dispunem, după cum spuneam, avem 60 de modificări la aceste programe pe care le-am primit. Știm care sunt propunerile punctuale ale statelor membre la acest capitol, pe care le-am adoptat deja în mare parte. Știm așadar ce se întâmplă și vă punem la dispoziție în scris cu mare plăcere aceste informații. În rest, țineți cont de faptul că gestionăm la ora actuală aproximativ 300 de programe cu statele membre, purtăm discuții intense referitor la propunerile de modificare, propuneri care vin în mare parte derivă în mare parte din nevoile statelor membre și regiunilor, așa că e deocamdată prematur să venim cu date în acest sens. De îndată ce vom primi propunerile de modificare, vom avea informații, vom avea date cuantifiabile și va fi mult mai simplu să vi le prezentăm într-un format mai structurat. Știm și vă arătam de altfel într-unul din diapozitive că marea majoritate a satelor planifică să folosească rata de cofinanțare de 100% și vor folosi de asemenea posibilitatea de a transfera fonduri între axele prioritare, între obiectivele tematice și între categoriile de regiuni. Toate flexibilitățile așadar pe care le oferă CRI sunt asumate, însă cât de multe și în ce măsură, în ce echivalentul uh, cărui quantum vom ști abia ce vom primi datele pe care încă nu le avem. Asta nu înseamnă că statele membre nu fac nimic, se iau inițiative pe teren și având în vedere că Modificarea CRI Plus a permis eligibilitate cu caracter retroactiv, înseamnă că pot realiza acum investițiile necesare și pot veni cu propunerea de modificare mai târziu, pentru că criza are loc acum și e de asemenea natură încât presupune luarea de măsuri acum. Și după cum spunem de multe ori, um, și hârtiile vin după aceea. Putem Spun așadar că flexibilitatea care a fost oferită a fost folosită de statele membre. S-a dat un exemplu referitor la Italia de Nord. Da, și am constatat uh, din urma activității unităților noastre geografice că regiunile cele mai grav afectate, precum nordul Italiei, cât și multe regiuni din Spania, discută de aproape cum pot să-și pună la oaltă resursele, cum pot să-și reorganizeze programele. Asta înseamnă că folosesc um, instrumentele, poate că propunerile de modificare nu um, au ajuns încă la noi, dar vor sosi în următoarele luni și în următoarele săptămâni. În ceea ce privește orientările, privind CRI și CRI+, Plus, având în vedere caracterul urgent al situației, Comisia a creat un portal pentru întrebări și răspunsuri pentru a reduce nesiguranța statelor membre referitor la cum pot fi folosite fondurile. Pe acest portal am răspuns la mai bine de 400 de întrebări deja în primele luni ale crizei, informând statele membre cum pot folosi fondurile în situația lor punctuală, așa cum reiese din întrebări. Cum pot folosi așadar fondurile pentru a face față crizei. Am oferit multă uh, îndrumare în acest sens prin intermediul portalului. În ceea ce privește REACT-EU, așteptăm varianta finală a regulamentului, dar deja se poartă discuții pentru a vedea în ce măsură statele membre au nevoie de clarificări suplimentare. În ceea ce privește REACT-EU, se fac investiții în uh, propuneri deja prezentate în trecut, acestea nu trebuie justificate din nou. Există apoi elemente noi uh, pe care noi le vom explica statelor membre. Ce altceva pot să vă mai spun? Venim uh, cu mare plăcere în următoarele luni, pe măsură ce primim date pentru a vă pune la curent și, de asemenea, vom încerca să furnizăm aceste informații în scris dacă e necesar. în regulă. Avem nevoie să îi cerem comisiei să ne adreseze explicit datele de care avem nevoie. Parlamentul European a votat referitor la regulamentul CRI și ține de răspunderea comisiei noastre de a trece la evaluare. Să evaluăm așadar ceea ce am autorizat. Sunt destul de surprins de faptul că Comisia Europeană nu ne-a transmis nici până ziua de astăzi toate instrumentele și toate elementele de care dispunem. Vă reamintesc că suntem reprezentantul democratic, Comisia Europeană dă seamă în fața Parlamentului și suntem uh, reprezentantul forțelor democratice și vă cerem așadar să reveniți, să, să veniți aici, în sediul Parlamentului European de la Bruxelles, pentru a răspunde la toate întrebările noastre. Și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră, însă lucrurile sunt în continuare destul de vagi, destul de neclare în ceea ce privește punerea în aplicare acestor regulamente, Lucruri destul de deranjant pentru că ne așteaptă un efort uh, colegislativ în ceea ce privește React-EU și mă surprind comentariile dumneavoastră referitor la React-EU în timp ce la ora actuală mingea e în terenul Consiliului și Parlamentului European. Comisia Europeană și-a prezentat deja propunerea și nu mai are de făcut alte comentarii, după părerea mea, decât să constate sau să reamintească conținutul propunerii. Vă mulțumesc foarte mult! Ajungem la ultimul punct al ordinii noastre de zi. Mai există întrebări din partea membrilor? Dacă nu, Vă reamintesc că următoarea întâlnire a comisiei noastre este prevăzută pentru data de 16 iulie de la 13.45 la 15.45 și că foarte probabil va fi nevoie să continuăm și până la sfârșitul lunii iulie, cel puțin. Întâlnirea Comisiei Regii va fi urmată de o întâlnire a coordonatorilor pentru că la ora actuală ne aflăm uh, în regim uh, de videoconferință. Le cer tuturor acelora care nu uh, trebuie să fie prezenți la întâlnirea coordonatorilor să întrerupă legătura de îndată și doresc să rog secretarul regii să verifice uh, că rămân conectate doar acele persoane care sunt autorizate să participe la întâlnirea coordonatorilor. Întâlnire care va urma de îndată. Vă rog așadar să faceți această verificare. Odată ea realizată, începem cu ședința coordonatorilor. Și rog de asemenea persoanele din sală care nu uh, trebuie să rămână la întâlnirea coordonatorilor să părăsească sala. Facem o pauză de 5 minute. Mulțumesc!